lua decizia finală. Este vorba de Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, care salută indivizi, persoane sau organizații care au dat dovadă de curaj în public, luptând pentru drepturile omului, pentru democrație, libertatea de exprimare și s-au expus persecuției, intoleranței și oprimării. Este vorba de un premiu prestigios, un premiu bine cunoscut, unul dintre cele mai prestigioase de această natură, premii acordate persoanelor excepționale care luptă împotriva intoleranței, fanatismului și oprimării. Exemplul a fost Andrei Saharov, al cărui nume îl poartă premiul. A dat dov- dovadă de un curaj enorm și a plătit foarte scump pentru curajul său. Este vorba de un om care a, care era om de știință în Uniunea Sovietică, avea o poziție destul de bună înainte de a decide să susțină drepturile omului și libertatea de exprimare. Și a plătit, după cum spuneam, un preț foarte scump pentru acest lucru. În acest an avem o listă de nominalizări o listă justificată. Să nu uităm că în 2008, cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a premiului Saharov, președintele Pöttering a lansat rețeaua premiului Saharov, care este menită ca o platformă prin care laureații pot să comunice între ei. Noi dorim să dăm mai multă importanță acestei rețele, dorim să o facem să funcționeze mai bine pentru a susține mai mult libertatea de exprimare. În 10 octombrie 2012, între 4 jumate și 5 jumătate după masa, trei dintre laureații din 2011 vor participa la o reuniune comună a Comisiei AFET, a Subcomisiei pentru Drepturile Omului și a delegației, delegației pentru relațiile cu statele Mașrec, delegația cu relații, responsabilă cu relațiile pentru statele din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab. Văd că Comisia DV nu este menționată aici, însă sunt, nu știu de ce nu apare această mențiune, însă, bineînțeles că și colegii din Comisia pentru Dezvoltare sunt bineveniți. Iar acum îi dau mm, cuvântul doamnei Strifler pe care o las să prezideze reuniunea. Stimați colegi, stimate coleg Brock, stimați colegi, înainte de prezentarea candidaților, îmi permit să reamintesc procedura la expirarea termenului de prezentare a candidaților, 12 septembrie 2012, secretariatul Comisiei Jurii a primise 5 propuneri uh, de la uh, grupul socialiștilor, ALDE și Verzi și Alianța Liberă Europeană. Și de asemenea din partea colegilor José Salafranca, el, Brock și alți uh, Uh, colegi. Dau cuvântul colegilor care au făcut aceste propuneri. Timpul de vorbire poate să fie împărțit, dar nu poate să depășească 5 minute pe candidatură, chiar în cazul candidaturilor în grup. Uh, îi rog pe colegi să uh, respecte această limită mai ales că avem numeroși candidați și mulți colegi doresc să intervină. Anumite prezentări pot să fie ilustrate prin prezentări PowerPoint sau uh, videoclipuri, dar în interiorul duratei de uh, timp alocat. Are cu... Așadar, începem prezentarea candidaților de către cei care i-au propus Uh, și care vor menționa meritele candidaților propuși și contextul politic în care au fost făcute candidaturile. În primul rând, îi dau cuvântul domnului Jacek Sarius Volski, care îl va prezenta pe domnul Ales Bialitski din Belarus. Domnule Sarius Volski, aveți cuvântul 5 minute. First, this is a proposal not by Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este vorba de o propunere a grupurilor, politică, grupurilor politice, ci o propunere a unor eurodeputați. Pentru că reprezintă valorile pe, la care aderăm cu toții, indiferent de grupuri politice. Este vorba de un luptător pentru libertate din Belarus, un stat vecin, însă care este o dictatură și un laborator de tortură și oprimare. Nu trebuie nici să menționăm alegerile din această duminică. Până acum, Parlamentul nostru nu a putut să uh, acționeze foarte mult în cauza Belarusului, însă acum putem să facem ceva. Trebuie să transmitem luptătorilor pentru libertate din Belarus că nu uităm de lupta pe care o duc și de atașamentul lor față de libertățile universale. Uh, astăzi este ziua lui Ales Bialetski, care este încă în închisoare, este cel care a fost încarcerat de cel mai mult timp în regimul Lukashenko și, Lukashenko și îi reprezintă pe luptătorii pentru libertate din Belarus. Acest candidat se apropie foarte mult de credoul și de mesajul lui Andrei Saharov, pe cei care târziu în viață au, uh, s-au sacrificat, uneori sacrificându-și chiar viața pentru a susține drepturile omului. Este foarte important să îi permitem domnului Bialitski să primească acest premiu pentru că acest premiu l-ar susține în lupta sa în continuare. Unii spun că Belarusul deja a primit două premii. Eu nu cred în aceste cote geografice. Dacă ne uităm la statistici însă, trei premii au mers spre Cuba și Kosovo, două premii au primit China, Siria și Belarus și din cele 33 de premii de la bun început, doar 9 premii au fost uh, acordate luptătorilor europeni pentru libertate. Este de aceea este foarte important să nu ne uităm responsabilitatea europeană și anume a vecinilor noștri. Ales Biale... Bialiatski contează pe susținerea dumneavoastră în 9 octombrie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Preda, care va putea să expună motivele pentru propunerea candidaturii duble. Moi, je vais prendre la parole, mais euh, pour soutenir une autre candidature. Eu iau cuvântul, dar pentru altă candidatură pentru candidatura candidaților din Iran. D'accord, bah écoutez, apparemment il y a une Je le fais maintenant avec plaisir. Pot să prezint acum candidatura candidaților din Iran, nu e nicio problemă, cu plăcere. Oui, mais... Euh, désolé, il y a un petit problème technique. Atunci îmi cer scuze, avem o problemă tehnică. Ah. Bon, apparemment, j'ai pas la bonne feuille. Se pare că nu am foaia cea bună. Bine, dau cuvântul domnului Tanoc, care ne va prezenta motivele pentru care grupul său uh, îl sprijină pe domnul Joseph Francis din Pakistan. Domnul Peter Van Dalen va prezenta acest candidat, are o prezentare PowerPoint. Domnule uh, Eh, Van Dalen, eh, vă rog să nu depășiți 5 minute. Îmi cer scuze, domnule Preda. Madam President, many thanks. Mulțumesc, doamnă președinte. Candidatul grupului conservatorilor și reformiștilor eh, europeni la premiul Saharov este Joseph Francis din Pakistan. Sunt sigur că ați auzit despre legile blasfemiei din Pakistan, deci foarte controversate, care ne-au, ne-au pus deja probleme de câțiva ani. Uh, sunt uh, legi bazate pe legea Sharia um, și uh, insultarea Coranului sau al profetului poate să fie pedepsită cu închisoarea pe viață sau chiar Uh, sau uh, chiar cu moartea uh, și anumite persoane au fost linșate pentru că au fost condamnate din cauza acestor legi. Aceste legi au, de, aceste legi au devenit instrumente ale teme, teme, um, se, aceste legi încurajează ura religioasă între comunități. Ați auzit poate de uh, Rinsha Mizeric, în vârstă de 14 ani, care a fost acuzat de blasfemie uh, Uh, s-a spus că a dorit uh, să fie prigoniți creștinii din uh, cartierul ei. Este doar un exemplu între zecile de victime, fie că e vorba de musulmani, de creștini sau de hinduși aceste legi sunt și o cauză um, de instabilitate în această țară care luptă deja cu um, extremismul religios și sărăcia. Am uh, votat deja o rezoluție în legătură cu diverse personalități uh, din Pakistan asasinate după ce au, criticat în mod deschis această lege în presă. Controversele legate de blasfemie uh, au uh, fost foarte comune în presă în ultimele luni. Uh, Joseph Francis este una dintre ultimele voci moderate din Pakistan care contestă aceste legi și abuzurile pe baza acestor legi. Acesta este un premiu global. Nu am statisticile în mână, dar nu mai aduc aminte când un candidat din Asia de Sud-Est a primit acest premiu în ultimii ani. Este important să ținem cont de ce se întâmplă și în această parte a planetei, mai ales în Pakistan, care teoretic este o democrație, care teoretic are aceleași valori ca și Occidentul, dar din păcate aceste legi fac să uh, punem semn, semnul întrebării aceste valori. Colegul Van Dalen va vorbi despre persoana lui Joseph Francis și ce a făcut pentru libertatea de exprimare și de gândire. Mulțumesc! Aracht. Mulțumesc! Mă bucur că uh, reprezint candidatura lui Joseph Francis. Sper că pe 9 octombrie Joseph uh, Francis uh, va fi uh, viitorul laureat uh, al uh, premiu Zaharov. Joseph Praxis este fondatorul Centrului pentru Asistență Juridică, Sprijin și Soluționarea Litigilor, CLAS. Obiectivul acestei organizații este uh, sprijinirea eventualelor victime um, e vorba de o echipă de avocați care îi ajută pe cei care au uh, probleme cu justiția uh, din cauza legislației blasfemiei. Um, o victimă la începutul anului, în 2011, s-a întâlnit cu reprezentanții uh, clas și a reușit să fie eliberată um, după ajutorul Centrului pentru Asistență Juridică. Clas a creat și uh, adăposturi uh, pentru persoanele persecutate și ajută, ajută aceste persoane um, cu bani sau produse alimentare lupta împotriva legislației uh, privind blasfemia. Și în ultima imagine Uh, aveți uh, o fotografie a lui Joseph Francis uh, prezent la Parlamentul European la începutul anului. Atunci ne-a explicat situația din Pakistan și, legis- și detaliile către cu legislația privind blasfemia. Joseph Francis între, este fericit, se bucură că este candidat la premiul Zaharov. Noi sprijinim această candidatură. Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții în legătură cu legea blasfemiei Uh, și dacă îl sprijinim pe Joseph Francis, înseamnă că sprijinăm libertatea religioasă, libertatea de exprimare și uh, astfel de persoane, cum este Joseph Francis, care luptă uh, pentru astfel de cauze merită sprijiniți. Așa că vă cer sprijinul. Mulțumesc! Vă mulțumim! Dau acum cuvântul colegilor Santiago Fisas și Willy Mayer, care sprijină candidatura doamnei Victoar Ingabire Umuhosa și domnilor Deograția Smușaidi și Bertrand Ntanga din opoziția împotriva puterii de la uh, Kigali și internizați în uh, Ruanda. Uh, aveți 5 minute la dispoziție, toți trei împreună. Domnule Fisas, aveți cuvântul. Buenas tardes a todos, queridos colegas. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, voi prezenta pe scurt candidatura celor trei reprezentanți ai opoziției din Ruanda, Victor Ingabire, Deogracia Smușaidi și Bernard Ntanganda. E vorba de persoane care doresc să pună capăt violențelor în din lor, instaurând dialogul și reconcilierea. Aveți cu toți în față biografia acestor candidați, așa că nu vor intra în detalii. Doresc doar să vă spun că această candidatura lor este sprijinită de mai mulți deputați din mai multe grupuri politice, din PPE, din grupul socialist și din grupul GUE. Această candidatură este foarte importantă pentru că în ultimii ani premiul Saharov uh, s-a, a fost acordat uh, reprezentanților altor reprezentanți, uh, altor regiuni ale lumii, Cuba, țările arabe sau Belarus. Țările din Africa au fost puțin lăsate deoparte. Rwanda este o țară care trăiește într-un regim uh, dictatorial, uh, nu se respectă drepturile omului și uh, țara este fracționată de războaie tribale între uh, Utu și Tutsi, uh, comunitățile etnice și uh, cei trei activiști luptă pentru a schimba situația din țara lor. Și în urma acțiunilor lor se află în închisoare uh, și au, uh, um, au fost victime ale torturii. Aș dori să mă Um, opresc asupra cazului uh, doamnei Victoire Ingabire, care a fost exilată în țările de jos, a avut o carieră profesională, are o familie și a încercat să se întoarcă în țara sa pentru a lupta împotriva dictaturii și pentru a promova dialogul uh, între comunitățile etnice, Tutsi și Utu, pentru um, a permite să se opereze schimbări în Ruanda. Este în închisoare de un an și jumătate, fără contacte cu soțul sau copiii din țările de jos. Uh, fără a pune sub semnul întrebării celelalte candidaturi, cred că dacă în acest an dăm uh, premiul Saharov acestor trei candidați din Ruanda, uh, acesta ar fi uh, un gest care ne-ar da ocazia să promovăm lupta împotriva dictaturii din Ruanda și să aducem omagiu luptei celor trei reprezentanți uh, reprezentanțe opoziției. Mulțumesc, doamnă președinte. Această candidatură, după cum a spus uh, colegul Santiago Fisas, uh, um, este uh, candidatura pe care o sprijinim uh, Rosa Estaraz, Maria Munez, Ana Miranda și alți 37 de deputați um, din diferite grupuri politice. Cred că este o ocazie de a de a avea un gest față de persoanele care uh, trăiesc în Ruanda. Îmi face un gest pentru reconcilierea interetnică din această țară. Este singura soluție pentru a ieși din această uh, situație de violență uh, Um, cei trei activiști sunt persoane angajate pentru reconciliere, uh, persoane cu biografii diferite, uh, din um, cu orientări politice diferite. Printre acestea persoane se află și un reprezentant al comunității Tutsi care a denunțat actele de, de violență față de comunitatea UTU. Sunt, cele trei persoane sunt cele mai bune exemple de posibilitatea de a atinge reconcilierea în Ruanda. Astfel s-ar permite Uniunii Europene să reacționeze, să reacționeze pentru a permite accelerarea um, procedurilor democratice um, demersurile pentru ca aceste persoane să-și recâștige libertatea. Premiul, aceste trei persoane merită premiul Zaharov, uh, respectă toate criteriile și cred că acesta ar putea fi un simbol al reconcilierii în uh, Ruanda. Deci, uh, propunerea noastră cred că se potrivește uh, premiului Zaharos și ar fi și un mesaj pozitiv transmis Africii um, și uh, un uh, gest de recunoaștere a acestui geno genocid, sprijinind candidatura celor trei persoane, Victor Ingabire, Deograția Zmușaidi și Bert. Canda vor putea, poate, apoi să fie, să fie prezenți aici pentru a-și primi premiul Zaharov, dacă vor fi liberați. Werner. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul colegului Werner Schulz din partea um, grupului Verzilor um, pentru a sprijini candidatura grupului Pussy Riot, format din Nadejda Andreevna Tolokonikova, Ecaterina Samuțevici și Maria Aliohina. Vă rog, domnule Schulz. Minut. Den Namen haben Sie richtig ausgesprochen, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă uh, președinte. Uh, da, într-adevăr, uh, se fac greșeli când se pronunță, când se citesc anumite nume, dar aș dori acum, uh, dincolo de orice altă considerație, să vă prezint candidatura uh, grupului Pussy Riot. Uh, nu are niciun rost să vă explic cât de important este premiul Saharov în Rusia, pentru că știți că acest, acest premiu are o conotație morală foarte importantă. Cred că toți cei care l-au cunoscut pe domnul Saharov și pe soția sa, care tocmai a murit, ar fi foarte bucuroși și să afle că uh, somnul merge în, uh, că premiul merge în uh, Rusia. Solgenițul, um, um, politicianul ne a spus că un astfel de premiu străbate zidurile de ciment. Aceste trei tinere au protestat împotriva um, statului de tip patriarhal și autocrat și au reușit să zdruncine Uh, acest uh, stat uh, chiar din temelii. În luna septembrie, acest grup a fost creat, a fost format. Cele, aceste în urma evenimentelor din uh, uh, primăvara arabă uh, au apărut noi mișcănci în Rusia. Cele trei soliste au încercat să militeze în felul lor pentru drepturile femeilor, iar Putin a spus că nu e gata să renunțe la Uh, anumite practici uh, și la forme sexiste de manifestare și cred că protestul lor, forma lor originală de protest, uh, a reușit în sfârșit să atragă atenția. Ele au reușit să marcheze mai mult opinia publică decât opinia publică internațională, decât asasinarea unor jurnaliști binecunoscuți ele reprezintă un adevărat simbol uh, să nu uităm că în 1969 alte două uh, femei au uh, protestat în Piața Roșie pentru a se exprima pentru, împotriva invaziei Cehiei de către Armata Roșie și ele au ajuns în fundul Siberiei aceste uh, tinere au uh, manifestat uh, în iarnă împotriva lui Putin îmbrăcate foarte subțire și iată au găsit o formă de manifestare, o artă foarte originală care prin intermediul ironiei uh, Uh, nu face decât să zdruncine uh, imobilismul unei societăți. Ruga, rugăciunea lor nu uh, traduce niciun fel de formă de ură, ele doar au invocat ajutorul Fecioarei Maria pentru ca ea să le ajute să scape de rău cu râmare. Uh, astfel de uh, rugăciuni uh, se practicau și pe vremea lui Ivan cel Groaznic, de exemplu, sau al țarului Alexandru al II-lea. Deci, Putin încearcă, de fapt, spune de fațadă că încearcă să apere Biserica Ortodoxă, ne uh, privind până la urmă în față uh, trecutul, dar să nu uităm că până în uh, anii 70, uh, chiar în fața, în locul Catedralei Isus Mântuitorul, uh, era un, uh, o piscină, un bazin olimpic și membrii KGB-ului se întâlneau la acest bazin fără niciun fel de rușine. Și Uh, aceste, uh, aceste uh, fete nu au făcut decât să denunțe această legătură diabolică dintre Putin și patriarhul Kiril um, al treilea. Mulți colegi ne-au spus că pedeapsa, sancționarea nu uh, sunt acceptabile. Chiar și uh, la noi nu ar exista o astfel de pedeapsă, pentru că la noi trebuie să vă spun că nu e nevoie de un uh, grup care să meargă să protesteze într-o biserică. Avem uh, alte uh, forme de protest la noi, uh, comisiile de anchetă parlamentare, dar ceea ce s-a întâmplat aici denotă că statul uh, rusesc este un stat totalitar și cred că uh, strigătul e la înălțimea uh, disperării. În sfârșit, dau cuvântul uh, colegului, uh, colegului Preda, Veronica de Kaiser, Lelen Flătre și colegei Șache pentru a ne prezenta candidaturile doamnei Nastrin Sodute și domnului Jafar Panahi. Aș dori să vă reamintesc că, că nu aveți voie să depășiți 5 minute. Timp a fost alocat pentru a prezenta acești doi candidați. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun din capul locului că toate cele cinci uh, propuneri sunt foarte bune și cred că va fi foarte greu să facem o alegere și uh, nu mi se pare rea această idee Uh, ca și în ceilalți ani, să încercăm să ajungem la un compromis pentru a transmite un mesaj puternic din partea Parlamentului. Aș dori să fac o observație generală, pentru că suntem mai mulți, o observație în ce privește uh, țara și apoi colegii se vor exprima în ce privește candidaturile. Această țară se află în miezul atenției internaționale. E o țară în care libertatea de exprimare și de asociere, de întrunire este foarte limitată. E o țară în care tortura se practică zilnic, în care pedepsele acordate sunt uh, excesive. Aș dori să vă reamintesc că după China, Iranul Uh, în 2011 a, uh, a prenunțat uh, cele mai multe pedepse cu moartea. Cel puțin 360 de persoane au fost executate anul trecut. În încheierea acestei prezentări generale aș dori să vă reamintesc că în această țară nu există niciun fel de așa numit accident în ce privește drepturile omului. Există o strategie sistematică de reprimare, de oprimare a statului. Aș dori să dau în continuare cuvântul colegilor. Doamna de Kaiser. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Iranul e o țară, uh, o țară cu o cultură imensă și în care uh, artiștii, oamenii de cultură sunt foarte creativ și regimul lui Ahmadinejad n-a reușit niciodată să îi reducă la tăcere. Aș dori să Uh, uh, apăr candidatura lui Jafar Panadi. Aș dori să vă uh, vorbesc despre primul său film, filmul Balonul Alb, care a fost lansat în 1995, un film minunat ca multe alte filme iraniene de altfel. Aș dori să spun câteva cuvinte acum despre Jafar Panahi. Spune chiar el că nu face filme politice, dar uh, filme care vorbesc despre realitatea socială a vorbi, a dovedi despre, uh, a povesti despre realitate e foarte bine pentru că uh, liniștea înseamnă moartea. Panahi reprezintă pentru noi lupta împotriva oprimării exercitate de către guvernul său uh, asupra poporului iranian și o luptă pentru dreptul omului și pentru libertatea de exprimare. Este scenarist, este regizor, este unul dintre cei mai importanți reprezentanți al noului valilarian, iranian, iranian care a început în anul 1969 Uh, și uh, care reunește regizori uh, vizionari progresiști. Operele sale sunt interzise chiar în țara lui, chiar dacă operele sunt distribuite sub formă de DVD-uri vândute pe piața neagră, pe ascuns. A primit foarte multe premii, mai ales la festivalurile de la Cannes, Berlin și de la Veneția. Firmele sale denunță inegalitatea, lipta de libertate și de echitate socială și mai ales discriminarea împotriva femeilor, așa cum uh, s-a văzut în uh, documentarul său Orj, uh, care povestește istoria unor, unor suporteri de fotbal care asistă la un match uh, și uh, care uh, uh, vorbește despre faptul că femeile în 1969 nu puteau să intre pe un uh, uh teren de fotbal. În 2009, Jafar a organizat, a, a turnat un documentar uh, în care uh, denunța um, uh, această baie de sânge. A fost un adevărat, o adevărată mărturie vie. În 1 martie 2010, împreună cu 16 alte persoane, împreună cu soția și uh, fetița sa au fost uh, arestați. Uh, după greva foamei pe care a făcut-o, a fost uh, eliberat în uh, mai 2010 pe cauțiune, dar în decembrie același an a fost din nou arestat pentru activități împotriva securității naționale, propaganda împotriva regimului, a fost condamnat la șase ani de închisoare și nu poate să dea interviuri și să filmeze timp de 20 de ani. În ciuda tuturor protestelor din comunitatea internațională, condamnarea sa a fost confirmată în octombrie 2000 2011. Jafar este deci încă în închisoare acum, ceea ce nu îl împiedică să își uh, continue lupta, uh, coproducând împreună cu un alt regizor un film care se numește Acesta nu e un film, uh, e o parafrază a unui titlu al lui Magritte, un templu lui Marit. E vorba despre un regizor care nu are voie să se exprime. Acest film a fost salvat pe un stick USB, a fost scos într-o prăjitură și a fost prezentat la festivalul de la Cannes 2011. Iată regizorul pe care dorim să îl, îl onorăm. Ne amintim de dizidenții sovietici din anii cei mai negri ai uh, comunismului uh, din Rusia și aș dori ca candidatura sa să meargă mână în mână uh, cu cea a lui Nasrin Sutude, de care nu voi vorbi eu, ci colegii mei, dar iată o alegere foarte bună pentru premiul de Zaharov. V-ați epuizat timpul de luare de cuvânt, totuși nu pot decât să dau cuvântul celorlalți doi colegi, va trebui să ne mișcăm foarte repede însă. Doamna Șache, aveți cuvântul, vă rog foarte, foarte pe scurt. Colleagues, it's high time. Mulțumesc, stimați colegi. Uh, a venit vremea ca premiul Saharov să meargă în Iran, chiar dacă uh, regimul islamist este pe sfârșite și și-a pierdut orice legitimitate și uh, persecutarea propriilor cetățeni s-a intensificat. Aceste voci care cheamă la libertate și în special femeile suferă. Cu toții am văzut că în 2009 mulți au fost obligați să fugă din țară. Cei care au rămas acolo și în, continuă să se lupte pentru drepturile omului sunt și mai, cei mai curajoși. De aceea, uh, Nasrin Sotudeh merită acest premiu, este o avocată care este în momentul actual în închisoare. A apărat minori, femei și prizonieri de, de conștiință. A protejat și copiii abuzați să se întoarcă acasă. A apărat, mă scuzați, spune președinta, mă scuzați, dar ați depășit cu mult timpul uh, Uh, alocat celorlalți candidați. Îmi pare rău, spune președinta, dar toți candidații sunt interesanți, avem reguli. Doamna Flotr uh, mai trebuie și ea să intervină și nu are rost. Dacă doamna Flotr vă oferă timpul său de vorbire, uh, trebuie să alegeți. Îmi pare rău, spune președinta, însă trebuie să alocăm același timp pentru toți candidații. Avem reguli. Doamna Flotră, îi dați dumneavoastră timpul de vorbire? Cred că nu lucrăm într-o mașinărie aici, suntem oameni. Nu spune regulile, nu spuneți președinta, regulile sunt reguli. Doamna Flotră, doriți să încheiați dumneavoastră? Vi s-a spus de la început că vom fi foarte stricți, că va, va fi vorba de 5 minute pentru fiecare candidat sau grup de candidați. Doamna Flotră. Și eu aș dori să spun câteva cuvinte în cele 15 secunde care mai rămân. Niciodată între la toate premiile Saharov nu am uh, acordat niciun premiu pentru uh, libertatea de exprimare, pentru uh, cei care se luptă în Iran Vorbim însă foarte des despre Iran, se vorbește de amenințarea nucleară, de riscurile de conflict armat cu Israelul, uh, susținerea acordată lui Bashar al-Assad din Siria și cred că, mi se, cred că este foarte important în această regiune a lumii să recunoaștem, să susținem societatea civilă. Societatea civilă din Iran, care este extrem de bogată și Acum, mai mult decât oricând, trebuie să facem diferența între conducători și societate. Aici avem un bărbat o femeie și o femeie, ambii cu un mesaj foarte puternic pentru premiul Saharov din acest an. Merci beaucoup. Mulțumim. Dau acum președinția doamnei Senisin. Aveți cuvântul. Mulțumesc, stimați colegi. Acum vom purta un, o scurtă, vom avea o scurt, un scurt schimb de opinii în legătură cu acești candidați. Puteți participa cu toții la discuție, însă avem timp uh, limitat, avem maxim 45 de minute la dispoziție v-aș fi recunoscătoare dacă v-ați limita la două, maxim trei minute timp de vorbire pe persoane. Și vă rog, spuneți pentru pe cine reprezentați. Domnul Șivici? Mulțumesc, domnul Protasievici. Mulțumesc, doamnă președinte. Toți candidații merită premiul Saharov în mod ideal ar trebui să-l acordăm tuturor, pentru că sunt multe state unde drepturile omului nu sunt respectate, unde se limitează libertatea de exprimare sau unde aceasta nu există. Însă, adevărul este că domnul Bialiatski, propus de domnul Sariuș Volski, a apărat drepturile omului de ani de zile este vicepreședinte al Asociației Internaționale a Apărătorilor Drepturilor Omului și a fost încarcerat ca rezultat al informațiilor primite de la procuraturile a două state membre ale Uniunii Europene. Așadar, domnul Bialiatski este în închisoare acum ca urmare a comportamentului necorespunzător al procurorilor lituanieni și polonezi. Dacă aceste instituții s-ar fi comportat diferit, domnul Bieliatski nu ar fi acum în închisoare. Vă mulțumesc. Domnului Michel, vă mulțumesc. în ceea ce mă privește, patru din cinci candidaturi mi se par uh, de calitate, am anumite dubii în legătură cu candidatura ruandeză. Acest dosar nu a fost uh, tratat și examinat foarte bine, însă este părerea mea personală din cauza că cunosc acest stat mai bine mă alătur cu uh, entuziasm candidaturii iraniene, care mi se pare foarte oportună, justificată și extrem de oportună în contextul internațional care a fost deja menționat. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Sarius Volski. Nu vreau să vorbesc despre candidatul pe care l-am propun, doar trei remarci în legătură cu uh, Uh, natura acestui premiu. Dacă ne uităm în trecut, premiul Saharov nu este un instrument de politică externă al Uniunii, avem alte instrumente în acest sens. Este un premiu pentru a recompensa standardele morale ale, ale luptei pentru libertate. Există foarte mulți oameni care suferă în lume nu este un premiu pentru martiriu sau pentru suferință, pentru că în acest caz ar trebui să dăm milioane de asemenea premii. A treia remarcă, premiul Saharov este un premiu unde nu ar trebui să se voteze conform disciplinei de partid, ar trebui să ne exprimăm cu toții liber în legătură cu sentimentele noastre, în legătură cu valorile universale cele mai profunde. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Atunci vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc tuturor celor care au făcut nominalizări Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la dezbatere și care i-au susținut, care au vorbit în susținerea candidaților. Nu este vorba de o, de un, o reuniune de rutină. A fost o ocazie foarte bună ca eurodeputații să cunoască mai bine candidații și să discute despre libertatea de exprimare care a devenit din ce în ce mai amenințată în ultimii ani. Libertatea de exprimare este un drept fundamental pe care oricare stat ar trebui să-l acorde societății civile. Zicala spune cogito ergo sum, gândesc deci exist. Atunci când gândim ceva, trebuie să putem să și spunem, să ne putem exprima acest gând. Libertatea de a ți împărtăși ideile cu alții trebuie să fie respectată și libertatea de exprimare ți se ia un drept fundamental. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a discuta despre cei care nu se tem să lupte pentru drepturile lor, cei care își ridică glasul Trebuie să alegem un singur, o singură nominalizare, însă bineînțeles că toți candidații merită respectul nostru. Vă voi detalia acum urmarea procedurii. Se va, va avea loc un vot pe o listă de trei candidați, vot secret, care va avea loc marți 9 octombrie la ora 15 la o reuniune comună a comisiilor AFET și DV. Conferința președinților va vota vineri 26 octombrie la Strasburg. Câștigătorul va fi invitat la o discuție, la o reuniune comună AFET, DV și juri, uh, luni 10 decembrie la ora 12 la Strasburg. Premiul va fi decernat miercuri, 12 decembrie, la ora 12 la Strasburg. Ca de obicei, Secretariatul Parlamentului European se va ocupa de protocol. Vă mulțumesc tuturor, ședința se încheie, la revedere!